So it's my pleasure to uh, invite you today. Mă bucur să avem invitată astăzi o altă ministră. După ce ieri am discutat cu um, responsabilul pe agricultură și păduri, astăzi discutăm cu Crista Miconen, ministru pentru mediu și schimbări climatice. Asta în prima parte a dimineții, iar uh, apoi o să avem o altă ocazie de a face schimb de opinii cu ministrul finlandez al familiei și serviciilor sociale și atunci ne vom concentra pe problemele de sănătate care intră în mandatul comisiei noastre. Înainte de acest schimb de vederi însă, am de făcut câteva comunicări după ședința de ieri, 18 iulie și 20 iulie a coordonatorilor. În primul rând trebuie să îi întreb pe coordonatori formal dacă au obiecții sau comentarii la procesul verbal care a circulat în varianta electronică. Nu? Bun. Atunci, considerăm că procesul verbal este adoptat și pot să vă împărtășesc și celorlalți cele două, trei puncte de informare ca urmare a deciziilor de la prima ședință. În primul rând, să invităm pentru un schimb de vederi pe doamna comisar Malmström la prima noastră ședință din septembrie ca să discutăm despre Mercosur. O să avem uh, timp suficient pentru a pune întrebări în legătură cu legăturile ce există în acest acord comercial și problemele ce intră în mandatul comisiei noastre schimbări climatice, siguranță alimentară, biodiversitate. Vom trimite astăzi invitația. Mai trimitem încă o invitație comisarului Bulci, care se ocupă de transporturi, tot așa un schimb de vederi pentru următoarea noastră ședință din septembrie, pentru a ne informa și a ne răspunde la întrebări cu privire la evoluția negocierilor cu privire la uh, ce se întâmplă în uh, sectorul aviației civile, reducerea emisiilor de CO2, OACI. Lucru care uh, ne va afecta, bineînțeles, și va trebui să discutăm și despre legătura cu ETS. O dezbatere care a fost purtată de multă vreme în acest for. Există însă și discuții la nivel internațional care ne pot afecta uh, în uh, ce privește reglementările pe care le adoptăm. De aceea vom discuta cu uh, comisarul care se ocupă. Ambele aceste schimburi vor avea loc în prima ședință din septembrie. Apoi, în legătură cu PAC, am discutat cu coordonatorii și am uh, hotărât să nu revizuim poziția ENVI, cea ad- deja adoptată de către comisia anterioară, pentru a nu mai pierde timpul. Așa că, într-o scrisoare pe care o voi trimite astăzi omologului meu de la Comisia Agri, ne vom uh, semnala disponibilitatea de a discuta compromisuri cu Comisia Agri, pentru că știți că ENVI este comisia asociată la reforma PAC. Și au fost destule frustrări, așa mi s-a spus, Mulți uh, membri ai acestei comisii au exprimat frustrări, prin urmare noi propunem să rediscutăm amendamentele de compromis înainte de a le trimite în plen. Deci le vom discuta cu Agri. Aceasta este poziția oficială a Comisiei Envi, așa reieși de la decizia coordonatorilor. Vom trimite așadar o, o scrisoare către președintele Comisiei Agri și apoi o să mai vedem uh, cum uh, evoluează lucrurile. Ne uităm, bineînțeles, că comisia competentă este AGRI. Așadar, acestea au fost cele trei uh, puncte cheie pentru următoarele noastre reuniuni și care au reieșit din deciziile coordonatorilor. Trecem acum la schimbul de opinii cu doamna ministru. 10-12 minute aveți la dispoziție. Îmi cer scuze, am uitat un lucru, spune președintele. În calitate de președinte al Envi, am fost invitat de omologul de la Comisia INTA, pentru că în această dimineață au un schimb de vederi cu comisarul Malmström pe Mercosur, iar coordonatorii și președintele INTA ne-au oferit nouă, adică mie, președintelui, un uh, slot o posibilitate de a pune câteva întrebări, așa că la un moment dat va trebui să părăsesc uh, această ședință cam pe la 10.30, dar o să mă întorc. Unul dintre vicepreședinții îmi va prelua locul aici la prezidiu pentru a conduce schimbul de vedere. Așadar, revenim la domnul ministru. Vă mulțumim pentru că ați venit alături de noi. Sunt multe întrebări și multe așteptări de la președinția finlandeză. Aveți cuvântul 10-12 minute. Mulțumesc. Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, mă bucur să mă aflu astăzi aici și să vă prezint planurile președinției finlandeze. Știu că deja v-ați întâlnit cu unul dintre miniștrii noștri ieri și mai vine încă unul după mine, așadar multe salutări din partea Finlandei de la noi toți. Planurile președinției finlandeze a Consiliului în domeniul mediului și climei sunt cele pe care vi le voi prezenta. Haideți să începem cu câteva date. Știm bine că iunie 2019 a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată atât uh, pentru Europa cât și pentru nivelul global. Rata schimbărilor globale în natură în ultimii 50 de ani este ceva fără precedent în istoria umană. Acestea sunt mesajele cheie pe care le-am primit de la Copernicus și de la raportul global de evaluare cu privire la biodiversitate și servicii de ecosistem aceste mesaje împreună cu raportul IPCC care ne arată că această fereastră de oportunitate pe care am mai avea-o pentru a împiedica daunele irreversibile la adresa plantei și umanității se închide rapid. Cu alte cuvinte, trebuie să întreprindem acum măsurile și eforturile necesare. Trebuie să fim sinceri față de noi și cetățenii noștri. Ne confruntăm cu o provocare sistemică și aceasta ar trebui să fie punctul de plecare pentru politicile europene în următorii cinci ani. În acest cadru global, în acest moment de schimbări instituționale în Uniunea Europeană, Finlanda a preluat președinția Uniunii Europene. Este un moment plin de provocări, un moment crucial. Noul Parlament și noua Comisie Europeană vor lua, bineînțeles, măsuri în timpul președinției finlandeze. Și am observat cu interes dezbaterea pe care a organizat-o Parlamentul European și pe care a promis-o președintele Comisiei Europene nou scăunată. Împreună dorim să promovăm o agendă pozitivă care să ne ajute să răspundem la cele două provocări cheie ale vremurilor noastre, schimbările climatice și pierderea biodiversității. Ce va însemna agenda noastră efectiv în următoarele șase luni? În ce privește clima și mediul, președinția finlandeză va avea trei priorități. În primul rând, rolul de lider global al Uniunii Europene în domeniul acțiunilor climatice, în al doilea rând eforturi ambițioase pentru biodiversitate post-2020 și, în al treilea rând, promovarea economiei circulare. Să luăm primul de mers, acțiunile climatice ale UE. O prioritate cheie pentru Finlanda la președinția Uniunii Europene este rolul nostru de lider global în materie de acțiuni climatice – avem deja cele mai ambițioase ținte printre țările industrializate și avem un cadru legislativ obligatoriu care să ne ajute să livrăm angajamentele actuale. Însă, nu trebuie să ne oprim aici. Pentru Uniunea Europeană, un rol de lider global înseamnă să ne angajăm să obținem neutralitate climatică până în 2050. Dorim să ajungem la un acord comun cu privire la principalele elemente ale strategiei climatice pe termen lung ale Uniunii Europene înainte de finalul acestui an, așa cum a cerut Consiliul European. O să organizăm o serie de dezbateri sectoriale în Consiliu pentru a vedea care sunt condițiile necesare, stimulentele și cadrul Dezbaterile formale din Consiliu cu privire la chestiunile de strategie climatică pe termen lung au loc în Consiliu, în Consiliul pentru Ocupare și Politici Sociale, în Consiliul de Transporturi și cel pentru Mediu. Mai sunt și alte formate ale Consiliului și întâlniri ministeriale la care se vor discuta aceste teme legate de tranziția către o neutralitate climatică. În plus, am organizat deja acum două săptămâni o reuniune informală a ministrilor climei și mediului în care să pregătim uh, summitul din septembrie al ONU. Acolo am discutat sincer mesajul pe care să-l transmitem în uh, numele Uniunii la summit și ce am reținut de acolo este că uh, suntem aproape de finalizarea unei strategii pe termen lung și avem o poveste convingătoare de spus. Avem un cadru juridic obligatoriu până în 2030 și avem politici climatice deja în vedere pentru politicile sectoriale relevante și legături cu bugetul Uniunii Europene. Rămânem angajați și ne vom actualiza aceste angajamente până în 2020. Vom avea decizii politice importante de luat și multă muncă de făcut pentru a finaliza viziunea pe termen lung a Uniunii până la sfârșitul acestui an. De asemenea, vom conduce pregătirile pentru conferința COP25 din Chile și concluziile Consiliului care vor fi adoptate la Consiliul pentru Mediu din octombrie. A doua noastră prioritate, biodiversitatea. Și aceasta a fost discutată la reuniunea informală a ministrilor pentru climă și mediu. Vom continua cu toate discuțiile și eforturile necesare, iar scopul este să adoptăm concluzii ale Consiliului la reuniunea Consiliului de Mediu din decembrie. Adevărul crud este că suntem mult în urma scopului, în în urma obiectivului nostru de a pune capăt pierderii biodiversității, atât în Europa cât și la nivel global. Problema nu este neapărat obiectivul, ci implementarea, pierderea habitatelor, practici nesustenabile în modul în care gestionăm apa și terenurile și faptul că avem nevoie de tot mai multe resurse naturale pe care să le consumăm. Acestea sunt elementele cruciale ale problemei. Mesajul meu principal de la eh, dezbaterile privind biodiversitatea cu statele membre este că e nevoie de un cadru credibil și măsurabil pentru biodiversitate în următorul deceniu. Trebuie să avem o înțelegere comună a faptului că dacă oprim pierderea de biodiversitate, nu înseamnă doar că conservăm natura. Biodiversitatea trebuie să fie inclusă în toate politicile sectoriale relevante, precum schimbările climatice. Președinția finlandeză dorește să înceapă deja să pregătească conferința părților COP15, care va agrea un nou cadru pentru diversitate la nivel global post-2020 la conferință în octombrie 2020 în Kunming, din China. Scopul președinției finlandeze este să găsească un teren comun și să pregătească negocierile viitoare cu privire la biodiversitate și să dea elemente, informații cheie pentru cadrul biodiversitate post-2020. A treia prioritate, economia circulară. Aceasta poate reprezenta o parte din soluția la schimbările, la provocările duale uh, reprezentată de schimbările climatice și pierderea biodiversității. Trebuie să trecem către o economie cu adevărat circulară care să ne permită să rezolvăm criza durabilității. Și în acest sens vom adopta concluziile ale Consiliului la Consiliul din octombrie al Ministrilor de Mediu. Economia circulară a fost discutată de acești miniștri la Helsinki acum două săptămâni. Economia circulară înseamnă să gestionăm ecosistemele astfel încât să le permitem să se regenereze, conservând serviciile ecologice majore, refăcând resursele naturale și răspunzând în același timp nevoilor socioeconomice ale generațiilor actuale și viitoare. Comisia care urmează să predea mandatul a pregătit calea pentru economia circulară cu un plan de acțiune ambițios. În președinția noastră dorim să transmitem un mesaj la fel de puternic pentru următorii cinci ani. Există o serie de sectoare, precum construcțiile, textilele, echipamentele electronice. În acestea e nevoie de o eficientizare a resurselor care vedem că sunt irosite cu politici adecvate și standarde adecvate, putem să ne asigurăm că materia primă care circulă în economia europeană și care produce valoare o va face pentru un timp mai îndelungat. Trebuie să concepem produse care să ne permită să le reparăm sau să le refolosim mai ușor. Economia circulară reduce nivoia de materie primă virgină, scade emisiile și scade presiunea asupra mediului. În plus, Competitivitatea industriei europene trebuie să se bazeze pe o utilizare mai eficientă și mai durabilă a resurselor. Economia circulară are noimă, are sens, indiferent din ce punct de vedere privim. Reușita acestor trei priorități și a politicii în general ține de o bună implementare. Aici avem deja instrumente bune disponibile la nivelul Uniunii Europene. Unul dintre programele care au un impact clar în domeniul schimbărilor climatice și politicii de mediu este al șaptelea program de acțiune pentru mediu. Acesta prevede o strategie solidă și legături puternice cu măsurile naționale. Acest al șaptelea program a contribuit la acțiuni mai previzibile, mai rapide și mai bine coordonate în domeniul mediului și politicii pentru schimbări climatice și, de asemenea, îi permite Uniunii Europene să vorbească pe o singură voce la negocierile internaționale pentru mediu. Al șaptelea program durează până la sfârșitul anului viitor, însă multe dintre acțiunile din uh, obiectivele prioritare au rămas nerealizate. Din aceste motive, președinția finlandeză intenționează să adopte concluzii ale Consiliului ca un impuls, ca un mesaj pozitiv pe care să-l dăm Comisiei pentru a prezenta un al optulea program de acțiune pentru mediu, pentru a continua realizările celui de-al șaptelea și de a avea un cadru strategic continuu pentru climă și mediu. Trecând acum la dosarele legislative care sunt deschise în timpul președinției noastre. Avem două dosare cu privire la apa potabilă și reutilizarea apei. Aici Președinția finlandeză intenționează să demareze și să finalizeze negocierile tripartite cu Parlamentul European. În ce privește monitorizarea, raportarea și verificarea cu privire la navigații, dorim să finalizăm poziția Consiliului. În ce privește LIFE, suntem uh, în mâna Consiliului European și depindem foarte mult de negocierile CFM, dar sperăm dacă se poate să închidem acest dosar. Comisia dumneavoastră a fost și va avea, a fost și va fi um, una centrală în următorii cinci ani. Asta dacă ne dorim să promovăm acea agendă pozitivă și să putem uh, veni cu un răspuns adecvat la provocările aduse de schimbările climatice și pierderea biodiversității. Dacă ne uităm la perspectiva mai largă, politica agricolă comună împreună cu o finanțare durabilă vor fi cele două elemente cruciale care vor aduce transformările de care avem nevoie. Deși Consiliul pentru Mediu nu se ocupă de aceste politici, aceste uh, discuții vor trece prin Consiliul de Agricultură și Pescuit și respectiv prin Consiliul pentru Afaceri Economice și Financiare. Avem nevoie de o abordare integrată transversală. Trebuie să integrăm politicile de climă și de mediu cu celelalte politici, începând cu ceea ce facem aici zi de zi. De aceea, implementarea agendei pentru dezvoltare durabilă 2030 la nivel global și la nivelul Uniunii trebuie să reprezinte o prioritate a noastră. Și astfel revin la arena globală pentru că cu asta mi-am început discursul. În anii recenți am înregistrat uh, progrese în materie de climă și de mediu și în ce privește aplicarea obiectivelor de dezvoltare durabile la nivel uh, intern în Uniunea Europeană și la nivel global. Însă, datele științifice sunt clare, iar cererea de la societatea civilă este tot mai mare. Trebuie să facem mai multe și trebuie să ne apucăm de treabă imediat. Din păcate, nu mai avem mult timp la dispoziție. Riscăm să pierdem oportunitatea pe care încă o mai avem. Însă, pe o notă optimistă, am putea spune că mai avem încă o oportunitate, chiar dacă ea se îngustează. Ne așteaptă decizii politice importante. Stimați membri ai Comisiei Envi, vă urez să aveți înțelepciune, devotament și pasiune în munca pe care o veți face în următorii 5 ani. Aștept cu interes să colaborăm și să răspundem la aceste provocări cheie ale vremurilor noastre. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă reamintesc. Coordonatorii vor avea fiecare două minute pentru întrebări. Vom avea o primă rundă de șapte întrebări, după care Veți avea cam 10-15 minute ca să răspundeți și apoi încă o rundă de întrebări din partea membrilor și vreau să vă informez că avionul Cecilia Malmström a fost anulat, așa că audierea va avea loc după amiază. Eu voi uh, rămâne aici uh, uh, în calitate de președinte, scuze, Bas, sau a plecat deja. Acum pot să tragi un pui de somn. Începem cu Peter Lize, numele PPE. Herr Vorsitzender, Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă ministru. Ursula von der Leyen a pus acest subiect al uh, protect, protejării climei în într-un punct principal. Există niște propuneri foarte ambițioase pentru Uniunea Europeană în acest sens. Uh, ce mă bucură pe mine cel mai mult e că dumneaei a anunțat că va face ceva în ceea ce privește transportul aerian. Avem această situație în care ne aflăm, în care atunci când se folosesc, se folosesc uh, moduri de transport mai ecologice, cum ar fi trenul, vedem că există acum mari diferențe față de ce se întâmplă atunci când cineva ia avionul. Sunt lucruri pe care dorim să le schimbăm, de aceea vă rog să o sprijiniți pe doamna von der Leyen în obiectivele pe care și le-a propus. Și mai avem un subiect de care trebuie să ne ocupăm, în cazul OACI. OACI a fost menționat de președintele nostru și ceea ce se întâmplă ne va face Ceea ce se întâmplă în domeniu înseamnă, de fapt, un pas în spate în ceea ce privește protecția climatică. Ce mai e important? Aici e importantă cercetarea și tehnologia. Regiunile care sunt acum dependente de cărbun de, trebuie să fie sprijinite. Pentru toate acestea avem nevoie de bani, așa că dumneavoastră și ceilalți miniștri trebuie să înțelegeți că la CFM nu putem doar să facem reduceri, avem noi provocări care ne așteaptă și atunci e foarte important să avem mijloacele financiare pentru obiectivele propuse. Există această provocare globală pentru protecția climatică pe care ați menționat-o. Și văd la țările industrializate, SUA, dar nu doar, China, Japonia, fac aceleași eforturi ca noi și anume în legătură cu acordul de la Paris, să trecem mai departe de acesta și vă rog și acesta să fie un accent în președinția dumneavoastră. Vorbim despre încălzirea globală și putem să oprim doar dacă colaborăm cu toții și avem nevoie de mai multe angajamente în acest sens. Vă mulțumesc! Thank you very much for the socialist. Mulțumesc foarte mult în numele social-democraților Seb Dance. Um, thank you very much, uh, Vă mulțumesc foarte mult, uh, doamnă ministru, pentru că ați subliniat domeniile pe care vreți să vă concentrați, inclusiv câteva documente legislative asupra cărora lucrăm acum. Pe mine începe să mă preocupe faptul că atunci când e vorba să ne concentrăm pe oameni și să reacționăm la schimbările climatice, cumva am rămas în urma așteptărilor oamenilor, pentru că oamenii sunt dispuși să, face, să facă multe la adaptarea stilului de viață și, de asemenea, suntem puțin în urmă prin, cu legislația pe care o discutăm și o promovăm noi. Eu vreau să mi-aduc aminte de protestele uh, vestelor galbene din uh, Um, Franța, care au fost um, uh, determinate și de faptul că taxele pe energie au fost uh, văzute ca o modalitate greșită de a uh, taxa oamenii pentru a um, merge pe această radicale, vrem să schimbăm paradigma, dar vreau să știu dacă la nivelul uh, guvernului uh, finlandez există și o abordare pentru Consiliu, cum să discute cu statele membre încât să atragă această schimbare de paradigmă, pentru că ne îndreptăm cu viteză către o situație în care calendarul despre care Uh, ați vorbit și dumneavoastră, se va reduce din ce în ce mai mult și măsurile pe care va trebui să le luăm va trebui să fie din ce în ce mai ambițioase și cu cât uh, sunt mai ambițioase, cu atât este mai uh, violentă reacția la acestea. Ce fel de abordare aveți pentru a atrage această schimbare de paradigmă și v-ați gândit la alocarea unor uh, fonduri pentru o tranziție echitabilă, astfel încât uh, regiunile care sunt gata să facă aceste uh, schimbări vor avea și sprijin și ce reacție ați avut de la statele membre, dacă ați avut astfel de discuții? Există vreo disponibilitate la nivelul guvernelor statelor membre pentru a merge pe această cale împreună? Pentru că e clar că trebuie să facem foarte multe lucruri într-o perioadă relativ scurtă. Thank you, for Nistorvas pentru Riniu acum. Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit, uh, doamnă ministru, la Comisia pentru Mediu. Ați fost în discurs că trebuie să facem mai multe și știu că este un lucru pe care cu toții îl înțelegem din ce în ce mai mult și la fel și, înțelegi, și cetățenii înțeleg că trebuie să facem mai multe. Am avut uh, la începutul secolului și la începutul decadei niște obiective care probabil că nu erau așa de ambițioase dacă am fost în stare să le uh, îndeplinim într-o fază destul de timpurie, dar problema este destul de complexă și vrem să soluționăm un ansamblu de probleme, dar vedem că uh, Uh, se pleacă de la puncte de plecare foarte diferite în țări diferite, regiuni diferite, organizații diferite și când am discutat cu comisia despre documentul uh, său, comisia dorea să creeze un sistem în care statele membre să-și definească modalitățile, calea către un uh, viitor neutru din punct de vedere al mediului. Însă, Situațiile din statele membre sunt foarte diverse. Nu se poate aplica aceeași soluție pentru toate. Așadar, e o chestiune foarte complicată și interesantă. De unde să începem și pe ce cale să mergem? Ar fi foarte interesant să mm, înțelegem și abordarea dumneavoastră. Cum vedeți dumneavoastră această chestiune foarte interesantă? De unde să începem? Uh, ca lucrurile să se pună în mișcare. Mulțumesc! You, uh, Michael Bloss. Mulțumesc! Michael Bloss de la Verzi. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult Domnul ministru, în primul rând vreau să vă felicit pentru președinție și pentru planul noastră de a pune încălzirea globală și criza climatică în centrul programului și vreau să vă felicit pentru, vă felicit pentru că sunteți un campion în acest domeniu, pentru că ați angajat um, Finlanda să devină neutră din punct de vedere al climei până în 2035. Am vorbit în ultima vreme cu foarte mulți tineri și sunt și mulți eurodeputați tineri și mulți dintre noi ne temem că viața noastră din viitor va fi Uh, hotărâtă de această uh, criză climatică și mă bucur că președinția finlandeză înțelege că este un punct de răscruce aici în care s-ar putea să ajungem uh, la o situație în care nu mai putem să inversăm lucrurile și nu va mai fi posibil să, posibil să locuim pe această planetă și trebuie să dăm dovadă de responsabilitate și de ambiție astfel încât să ne urmeze și alții. Și ieri secretarul general ONU a cerut uh, uh, să facem o, un rezumat al acțiunilor noastre pentru reducerea emisiilor până pe 7 august. Ce veți depune pentru ONU? Ce le veți da? vreți un plan uh, în care să uh, ajungem neutri până în 2050, vă veți angaja la um, obiectivul legat de 5 grade și ați mai menționat și summitul din Chile și uh, ați menționat și mm, proiectul de concluzii ale Consiliului și acolo încă mm, avem uh, o specificare de 40% mm, reducerea emisiilor care nu corespunde cu acordul de la Paris și cu solicitările acestui Parlament și nici cu speranțele mai multor oameni care au votat la alegerile europene. Cum intenționați să vă convingeți uh, colegii de la Consiliu că Europa trebuie să devină campion în acest domeniu și să reducem emisiile cel puțin cu 55% până până în 2030. Și, nu în ultimul rând, ați spus că trebuie să începem de îndată. Și în uh, fața acestei situații de urgență uh, știm că închiderea um, termocentralelor pe lignit reprezintă o soluție ușoară pentru această soluție. Dar ce credeți că ar trebui să facă Uniunea Europeană pentru a um, descrește imediat reducerile noastre de dioxid um, de carbon. Mulțumesc! În numele grupului um, ID, Turbo Akalainen. Johtaja, ministeri Mikkonen. Mulțumesc, doamnă ministru Mikkonen. Schimbările climatice au existat dintotdeauna, de când a existat planeta noastră. Am avut chiar și o eră glaciară iar soarele reprezintă factorul esențial. El este cel care uh, stabilește practic ce se întâmplă pe planeta noastră și pe termen scurt și pe termen lung. Iar efectele mm, acțiunilor omului sunt limitate. Aceste vremuri nu sunt neapărat speciale, deși acum schimbările climatice e un fel de nouă religie și să contești înseamnă să, fi, să mm, spui o blasfemie tot acest scenariu legat de mm, încălzirea mm, mm, planetei, de fapt nu se susține cu date. S-au folosit statistici false pentru a susține această teorie. Din păcate, această nebunie oficială privind clima este acum bine mersi, foarte Uh, prezentă. Sigur că toată lumea vrea să uh, împrăștie teamă și să vorbească despre o situație apocaliptică. Însă, de fapt, aceste măsuri uh, sunt uh, legate de, de alte aspecte, de exemplu, impozitarea. În trecut, uh, Um, sau se făceau alte tipuri de amenințări, um, acum s-a trecut la aceste noi uh, uh, arme care sunt folosite, aceste noi amenințări legate de climă. Dar trebuie să spun că to- emisiile totale din uh, Finlanda sunt uh, scăzute în țările uh, în dezvoltare, cum sunt India sau um, China, creșterea emisiilor este mult mai mare. N-ar trebui să ne uităm întâi la aceste țări mari? Domnul um, Vodra, mulțumesc foarte mult și vă urez uh, mult uh, succes. La partea de climă și de bio, să fim uh, un exemplu greitor este un lucru foarte bun. Dar ce vreau să vă întreb este să să mergeți pe tendință să vă uitați și în exterior ce se întâmplă și știți că sunt efecte foarte mari asupra industriilor noastre, asupra societăților noastre, asupra politicilor noastre. Avem exemplul din Franța, unde s-a încercat o punere în aplicare a taxei pe carbon și am văzut ce reacție a primit și cam asta ne așteaptă. Nu toate uh, economiile sunt uh, la fel. De exemplu, polonezii și cehii depind foarte mult de cărbune cum vom găsi resursele să acoperim uh, uh aceste politici care, de fapt, au efecte foarte mari. De unde vă gândiți să strângeți bani în acest sens? Dacă mă uit uh, ce s-a întâmplat în ultima uh, vreme, problemele sunt legate mai degrabă de secetă. Uh, Uh, nu trebuie să ne mai preocupăm, să ne mai preocupăm pentru pădurile amazoniene. Problemele sunt uh, la pădurile noastre și partea de gestiune a apelor dacă mă uit la ce spuneți dumneavoastră și ce se mai spune, se vorbește despre apă în sensul um, Uh, creșterii um, capacității noastre de a uh, controla apa în zonele rurale și de a combate seceta, pentru că efectele sunt foarte grave asupra populației, dar și asupra biodiversității. Aceasta este poziția mea legată de gestiunea apelor. Mulțumesc. Silvia Modic de la GUE, ultimul coordonator. Arvoisa ministeri Mikkonen, Suomen puhe... Vă mulțumesc, Domnule președinte, doamnă ministru Mikonen, președinția finlandeză vine într-un moment foarte complicat, avem multe de rezolvat și vreau să vă felicit pentru faptul că ați pus probleme de climă în centrul programului dumneavoastră. Dar acum Mm, problema nu e că suntem nebuni noi și am luat-o cu această teorie a crimei. Sunt probleme reale și trebuie să găsim niște soluții echitabile. Cum poate Finlanda să se asigure că restructurarea mm, um, ecologică se va face echitabil din punct de vedere social, pentru că zonele din Europa sunt afectate uh, diferit și persoane cu venituri diferite sunt afectate diferit. E foarte bine că mm, Finlanda vrea să aibă o strategie pe termen lung și o economie neutră din punct de vedere al carbonului până în 2050, dar ne trebuie niște soluții și mai rapide, cum ar fi reducerea emisiilor cu 55% până în 2030. De asemenea, și programul ETS trebuie să se dezvolte. Cu ministrul Lepa am discutat despre absorbanții de carbon și um, nu s-a vorbit despre partea de biodiversitate la fel de mult. Însă dumneavoastră v-ați referit la acest subiect și ați spus că vorbim despre o strategie care să fie măsurabilă, care să poată într-adevăr să aibă impact uh, și în acest domeniu. După cum spunea și dumneavoastră, suntem puțin în urmă uh, la uh, lupta pentru biodiversitate. Biodiversitatea ca atare, sigur, reprezintă o valoare în sine, per se, însă, ă, de asemenea, contribuie și la sporirea rezi rezilienței planetei în calea încălzirii globale. Ne va ajuta așadar să combatem ă, problemele legate de schimbările climatice. Deci ce puteți să faceți la partea de biodiversitate și cum se va asigura în președinția finlandeză că va ă, duce la o schimbare a direcției în conservarea biodiversității? Vă mulțumesc! Sorry, I'm not fluent in Finnish. Scuze, eu nu vorbesc uh, finlandez o fluent. Vă mulțumim pentru această primă rundă de întrebări. Aveți 15 uh, minute pentru uh, răspunsuri. Voi vorbi finlandez acum. Dacă vreți să înțelegeți, poate mai bine să vă puneți căștile. Hyvistä, hyvistä kysymyksistä. Todella, todella hyviä huomioita ja hyvää keskustelua. Vă mulțumesc pentru observațiile foarte bune și discuțiile bune în legătură cu ceea ce trebuie să facem cu toții împreună, astfel încât să facem față provocărilor climatice. Mai multe dintre întrebări mergeau în sensul următor. E aici avem nevoie și de soluții pe termen scurt și pe termen lung. Domnul Peter Lize ne spunea despre programul ambițios prezentat de doamna von der Leyen în domeniul schimbărilor climatice. Dacă cunoaștem deja acest program, pot să vă spun că da, asemenea subiecte au fost deja discutate și pe parcursul președinției noastre, ne vom ocupa tocmai de aceste subiecte. Siihen, että, että mitä ja miten nämä komission tulee näitä edistämään, mutta Însă, până acum nu am discutat îndelung în cadrul Consiliului, trebuie să așteptăm și noua comisie să-și intre în funcție, bineînțeles. Însă, cum vă spuneam, este un punct central al programului nostru. Și apoi trebuie să ne asigurăm că și toate statele ni se vor alătura, Uniunea Europeană trebuie să devină un adevărat model și trebuie să ne asigurăm că celelalte țări vor fi alături de noi. Seb Dance ne vorbea de faptul că oamenii pot să facă mai multe dar există și această rezistență din partea oamenilor. Trebuie să ținem cont și de acestea. Știm că tinerii, într-adevăr, sunt preocupați de viitor. Mihail Glos ne spune același lucru. Tinerii vor să facă ceva și ei așteaptă din partea celor care iau decizii măsuri concrete. Însă știm că atunci când decidem ceva ce influențează viața de zi a cetățenilor, atunci vor apărea diferite preocupări, mai ales în ceea ce privește transportul, așa că trebuie să ținem foarte bine cont de dimensiunea socială la ceea ce ne dorim să punem în aplicare. Aici trebuie să fim foarte precauți. În Europa există regiuni foarte diferite, cu istorii diferite, cu diferite soluții energetice pe baza acestor istorii diferite. Pentru unii e mai greu să renunțe la energia, la sursele de energie fosilă. Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană, în întregimea sa, își atinge propriile obiective, să încercăm să contribuim noi la, cu tot ceea ce putem face să împiedicăm schimbările climatice. E nevoie de soluții sectoriale. Domnul Niels Torvalds spunea că nu trebuie să ne concentrăm pe un singur sector. Schimbările climatice afectează toate sectoarele, așa că trebuie să ținem cont de fiecare dintre acestea. E valabil nu doar pentru politica de mediu, pentru politici și pentru politica energetică, de mediu, pentru construcții, toate activitățile care există. Soluțiile trebuie întotdeauna să se alinieze foarte bine pe politica noastră climatică și să fie niște politici ecologice. Mihail Glos vorbea despre reuniunea din cadrul ONU, neutralitate de emisii de carbon 2050. Aici pot să spun că vom urma cele stabilite în acordul de la Paris. Trebuie să ne asigurăm că munca pe care o facem noi aici se aliniază bine cu acordul de la Paris. Sub președinția noastră, vom aborda obiectivele pentru anul 2050. Trebuie să ne asigurăm că măsurile vor fi puse în aplicare la timp și că acestea corespund cu cele hotărâte la Paris. Aici mai e nevoie de discuții. Teofo Hakarainen și-a exprimat preocupările. Dacă există sau nu există schimbările climatice, că întotdeauna climatul a fost în schimbare. Bineînțeles, în lunga istoria planetei, clima s-a tot schimbat, au existat și alte reglaciare, însă trebuie să constatăm faptul că aceste schimbări din ultimii ani sunt rezultatul acțiunilor oamenilor. Este o schimbare diferită față de tot ceea ce s-a întâmplat până acum în istoria planetei. Și noi pornim de aici, pornim de la premisa că schimbările climatice sunt cauzate de om. Întrebări legate de Finlanda nu am ce să spun prea multe aici. Eu sunt reprezentanta Consiliului aici și nu a Finlandei. Apoi, ce vom face noi să ne asigurăm că și statele din afara Uniunii vor fi alături de noi? Consider că ceea ce facem noi este un mesaj puternic și pentru ceilalți. Uniunea Europeană reușește să aibă o expertiză. Tocmai noi, în Europa, cu bunăstarea noastră și democrațiile noastre, trebuie să fim un model pentru ceilalți. și ar fi foarte rău dacă Uniunea Europeană nu ar reuși să reprezinte un bun model pentru ceilalți. Avem nevoie de asemenea acțiuni pe termen lung, astfel încât planeta să fie în continuare locuibilă. Dependența de cărbune. Da, vă spuneam că statele, țările au o istorie diferită de care trebuie să ținem cont și trebuie să vedem cum putem să ajungem la o tranziție echitabilă și să ținem cont tocmai de acele regiuni care au o dependență puternică. Aceste regiuni sunt cele pe care trebuie să le ajutăm în mod deosebit. Nu vom lăsa pe nimeni în urmă, nu vom lăsa pe nimeni la nevoie. Dorim să ne atingem obiectivele împreună. Apoi, în ceea ce privește seceta, Ja tuli kysymys vedestä. Meillähän on äh, vesipolitiikka hyvin... Avem aceste valuri de căldură, e clar că avem nevoie de o mai bună gestionare a apei. E un lucru care trebuie să se facă la nivel de Uniune Europeană. Noi, președinția finlandeză, ne vom ocupa de gestionarea apei și utilizarea apei. Și acest element este unul important și irigațiile trebuie să fie mai bine organizate, mai ales în uh, regiunile lovite de secetă. Comisia are în prelucrare o politică în ceea ce privește apele și de cum ne va prezenta ceva comisia vom reacționa și noi. Silvia Moody ne vorbea despre echitatea socială de care trebuie să ținem, loc, să ținem cont. Bineînțeles că așa vom face. Când intervin schimbări structurale, acestea trebuie să fie echitabile, trebuie să se țină cont de cetățeni. Cetățenii pot să înțeleagă foarte multe lucruri dacă acestea se fac așa cum trebuie și cu corectitudine. Și aici intervine această dimensiune socială. Diversitatea, biodiversitatea, s-a vorbit și despre aceasta. Da, biodiversitatea rămâne cumva în umbră în această discuție legată de schimbările climatice, deși legătura între cele două este foarte clară. Schimbările climatice afectează biodiversitatea. Diferitele specii pot să se adapteze în grade diferite la schimbările climatice. Noi ne dorim să fim activi, astfel încât Uniunea Europeană și împreună cu celelalte state să ajungă la un acord bun în ceea ce privește biodiversitatea. Ne dorim să ajungem la un acord bun Însă aici trebuie să ținem cont de cum stabilim obiectivele. Trebuie să fie posibil ca statele să le poată și atinge. Acordul de la Paris, ca exemplu, e, într-adevăr, un exemplu bun. Dacă există obiective obligatorii la nivel național, programe naționale, atunci trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, am luat-o pe calea cea bună și că toate acestea pot să fie atinse. Thank you. So we are going to... Mulțumim. Vom trece acum la a doua rundă de întrebări. Șapte întrebări în prima rundă. Vă voi da apoi cuvântul, 5-6 minute să ne răspundeți și apoi vom avea și o ultimă rundă. Începem cu PP Edina Torf. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. Mă bucur să văd că protecția climatică e una din prioritățile principale ale președinției finlandeze. Avem nevoie de obiective climatice pentru Uniunea Europeană care să fie atinse astfel încât să nu ne fie afectată competitivitatea la nivel global și să nu contribuim la o creștere a emisiilor în statele terțe. Strategia pe termen lung de neutralitate față de carbon are nevoie de discuții mai aprofundate și nu discuții ideologice. Eu cred că ar trebui să ne axăm pe analize și să înțelegem că există state membre care au probleme cu a-și atinge obiectivele preliminare. Obiectivele de mediu trebuie să fie atinse cu neutralitate tehnologică, cu suficient buget, astfel încât să se ajungă la rezultate. E foarte important ca fiecare parte să contribuie la punerea în aplicare a acordului de la Paris. Uniunea Europeană e un exemplu bun, dar e necesar ca și alte state din lume să aibă asemenea obiective ambițioase. Doamnă ministru, care sunt obiectivele președinției finlandeze în acest sens? Mulțumesc! Mulțumim! Timo Folken, din partea S și D. Vă mulțumesc! Am două întrebări. Prima are de a face cu transportul aerian. Transportul aerian e cu siguranță sectorul în care cresc cel mai repede emisiile de dioxid de carbon în Uniunea Europeană. De asemenea, și atenția publicului este mai crescută ca niciodată asupra sectorului acum. Ce fel de măsuri doriți dumneavoastră să întreprindeți astfel încât să găsiți o soluție aici? Există două, po- două posibilități. Fie un preț pentru cherosen la nivel european pe care să-l propuneți sau să se coordoneze ceva în ceea ce privește TVA-ul pentru sectorul aerian, un lucru care, din nou, ar avea o logică. O a doua întrebare, doamna von der Leyen spunea că își dorește o reducere cu 55% a emisiilor, E un lucru bun, însă considerați dumneavoastră că e suficient de repede și mai ales dacă ținem cont de context. Avem aceste obiective naționale obligatorii sub acordul de la Paris, unde termenul e de 2020. Martin Ausic din partea Renew. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, Mă bucur să văd care sunt uh, prioritățile, că se regăsesc acolo economia circulară, biodiversitatea. Eu vin din Slovacia și așa că mă bucur că e posibil ca și statele din centrul Europei să-și ia angajamente în ceea ce privește neutralitatea carbonului. Însă ce ne oprește puțin? Există o neconcordanță între politici. Pe de o parte spunem că vom reduce emisiile, dar în același timp e o problemă la nivel european pentru că continuăm să Sprijinim prin stimulente, credite la export și alte instrumente financiare dezvoltarea acestei industrii. Ce își dorește să facă președinția finlandeză în acest sens? Un dosar pe care nu l-ați menționat și mă întreb dacă îl veți închide în ceea ce privește taxonomie în investițiile verzi. Mulțumim, Elin McLeod, din partea verzilor. Domnule ministru, eu vin din Scoția, ca Finlanda și noi ne dorim niște măsuri, obiective mai ambițioase în schimbările climatice. Trebuie să recunoaștem că ne confruntăm cu o mare urgență, trebuie să reușim să atingem tot ceea ce ne-am propus în acordul de la Paris. Summitul care ne așteaptă este un moment important în care putem să accelerăm acțiunile noastre și să reușim să ajungem la un acord și în ceea ce privește țintele pentru 2050. Întrebarea mea e următoarea. Ce va spune Uniunea Europeană la New York? Mai ales că există state care au spus deja că își vor accelera uh, tot ceea ce și-au propus în domeniul climatic până la summit. Cu ce mesaj va merge Uniunea Europeană la acest summit? Vă mulțumesc, doamnă ministru, și vă urez toate cele bune pe parcursul președinției. Mulțumim, Michel Fizi, pentru PP. Thank you, Chair. Thank you, Minister. I really Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezență. Aici sunt. O să vorbesc în limba slovacă, dacă îmi dați voie aká je úloha lesných ekosystémov. Să ajungem la neutralitate până în 2050. Cum vom reuși să, să ajungem la aceste obiective? Cu absorpția cărbunelui am putea să ne așteptăm la efecte negative în industria forestieră. Finlanda e cunoscută pentru bioeconomie, masa lemnoasă e importantă acolo. Această strategie forestieră ar putea să aibă un efect negativ asupra altor state europene și pădurilor lor și în Slovacia. În Slovacia există deja o afectare a pădurilor mai ales în felul în care sunt gestionate acum pădurile lumii. Pădurile trebuie văzute ca ecosisteme. Cred că acest fapt e important. Mulțumesc. Mulțumesc acum de la Socialiști și Democrați. Doamna Bocalt. Doamna ministru, noi, socialiștii și democrații, dorim să promovăm politici care răspund nevoile tuturor în limitele pe care ni le permite planeta. Avem nevoie de transformări în modul în care trăim, producem, consumăm și probabil că vor exista și multe efecte la nivelul uh, social, economic și de mediu, provocări la care trebuie să răspundem. E nevoie de o tranziție justă. Nu trebuie să ne diluăm ambițiile, însă, din potrivă, uh, trebuie să ținem seama de aspectele acestea pentru a ne propulsa ambițiile. Sunt unii care neagă faptul că schimbările climatice sunt influențate de mâna omului, însă dacă îi ascultăm pe tinerii care protestează, îi auzim pe aceștia spunând că schimbările climatice sunt o criză pe care noi trebuie să o înfruntăm. Avem agenda pentru 2030, avem obiectivele de dezvoltare durabilă, cadrul perfect pentru a trece la măsuri Vă întreb așadar, în tot acest context, în ce fel are intenția președinția finlandeză să reflecte aceste obiective de dezvoltare durabilă și în uh, politicile care există, de pildă în semestrul european? Catherine Bize, de la ID. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, Ați spus că schimbările climatice sunt prima prioritate a președinției dumneavoastră și pentru asta trebuie să existe un diagnostic bun și să aplicăm metodele adecvate. Vedem că se, se semnează acorduri de liber schimb unul după celălalt și astea duc la um, o poluare tot mai mare. În același timp, Uniunea Europeană și-a asumat acordul de la Paris pe care n-a reușit să-l realizeze. Sunt obiective care nu pot fi atinse. Avem 120 de miliarde de dolari fondul verde pentru țările din sud și vedem că cu acești bani țările construiesc centrale pe cărbune și defrișează păduri. Liberul schimb a devenit o ideologie care este în contradicție cu, cu ecologia. Nu credeți, doamna ministru, că ar trebui să terminăm cu aceste mari acorduri mondiale și să revenim la o scară mai mică prin care uh, putem să urmărim mai bine mizele uh, la fața locului și să fim mai eficaci în țintele pe care le asumăm. Mulțumesc! Aveți acum 5 minute dacă reușiți să răspundeți uh, efectiv la întrebări ca din acest schimb de vederi să rămânem cu idei concrete de măsuri pe care le urmăriți. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Prima întrebare s-a referit la competitivitate. Și cum înțelegem uh, acest concept? Economia circulară este o modalitate prin care putem uh, să ne creștem competitivitatea, de pildă, și uh, căutăm soluții în acest sens, cum putem să ne folosim de uh, oportunitatea schimbărilor climatice. Vom încerca să facem acest lucru în uh, mandatul nostru la președinție. Domnul Volcan ne-a întrebat despre aviație, transporturile aeriene. Acest domeniu este în sarcina Consiliului pentru Transporturi și ministrul nostru, Marin, se află la Parlament astăzi și se întâlnește cu comisia competentă. Finlanda va organiza o reuniune suplimentară a ministrilor de transporturi tocmai pentru a discuta de diversele obiective pe care le-am asumat, nu doar în ce privește aviația, și și celelalte moduri de transport. E clar că este nevoie de decizii la nivel regional și global noi, în orice caz, nu vom uh, periclita obiectivele asumate prin acordul de la Paris. Aviația este un sector în creștere, cauzează multe emisii, dar știm, pe de altă parte, că cetățenii noștri sunt uh, dispuși să plătească pentru transportul aerian. Nu știu exact uh, ce soluție vom găsi. Următoarea întrebare a fost legată de finanțarea durabilă. Nu este din nou un lucru care să mă privească. Ministrul de Finanțe se ocupă, ministrul nostru, doamna Lintila, se ocupă de această chestiune. Sigur că e important să existe o finanțare durabilă, să avem un acord în acest sens. Președinția finlandeză și-a asumat ca prioritate finanțarea durabilă. Scopul nostru este să încercăm să convenim un mandat la nivelul Consiliului și să începem uh, trilogul cât de curând posibil, încă din toamnă. Următoarea întrebare a venit de la doamna McLeod, care ne-a întrebat în legătură cu summitul ONU și care va fi contribuția Uniunii Europene acolo. Am discutat asta la reuniunea ministrilor și am conchis că Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul pentru obiectivele asumate, inclusiv pentru nedepășirea țintei de 1,5 grade Celsius. Este un obiectiv la care vom mai lucra în Consiliu. și sigur că e important să ne încadrăm în uh, calendarul pe care îl avem, adică până în 2020 avem uh, angajamente ambițioase în Uniunea Europeană. Uniunea este un finanțator uh, important și sigur că e adevărat, deși avem o legislație extrem de bună, nu e suficient. Statele membre trebuie să o și aplice. A mai fost o întrebare pusă de domnul Vițic în legătură cu utilizarea terenurilor și pădurile. Sigur că acestea au un rol foarte important în ce privește atenuarea efectelor schimbărilor climatice și îndeplinirea obiectivelor de la Paris. Iar uh, acestea trebuie abordate nu doar prin uh, prisma emisiilor, ci și a uh, captării carbonului. Sigur că pădurile sunt uh, competența statelor membre, însă noi trebuie să ne asigurăm că se respectă uh, directiva referitoare la protecția terenilor și pădurilor și, bineînțeles, că se respectă directiva privind biodiversitatea. Pădurile sunt foarte importante pentru biodiversitate. După care s-a mai uh, făcut o remarcă cu privire la transformări, la ambițiile noastre de politică și la cât de important este să includem pe toată lumea. Ne gândim la toate categoriile de vârstă, cei tineri sunt uh, deosebit de îngrijorați și trebuie să le dăm răspunsuri nu vrem ca o categorie de populație să aibă sentimentul că este cea care plătește pentru toți ceilalți. Trebuie să pregătim bine calea. ODD-urile sunt extrem de importante pentru noi și ne vom asigura că pe parcursul președinției noastre le avem în vedere de fiecare dată când luăm decizii. Apoi, doamna Grize a pus o întrebare legată de acordurile comerciale. Dacă atunci când încheiem acorduri de liber schimb, ne asigurăm că există și prevederi legate de sequestrarea carbonului, de pildă. Uh, dacă atunci când uh, adoptăm uh, politici comerciale avem în vedere și chestiunile de mediu și climă. Ei bine, după părerea mea, aceasta este o chestiune care trebuie să fie integrată în toate politicile noastre, clima trebuie să fie prezentă în toate politicile noastre la nivel național și global. Thank you. Yeah. Mulțumim. Trecem acum la ultima rundă de întrebări. Din nou avem șapte vorbitori, dar am primit și cereri suplimentare de intervenție dacă avem timp, o să încercăm să dăm cuvântul la încă cinci deputați pe lângă cei șapte anunțați. Dar vă rog să vă încadrați într-un minut. Primul vorbitor de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru, ați spus că nu vreți să discutați despre politica națională. Cred însă că politica națională îl ajută foarte mult pe un politician să înțeleagă politica europeană. Deci v-aș uh, ruga să ne vorbiți uh, prin prisma politicii personale pe care o aveți, care este una finlandeză. În primul rând, începește dependența noastră de cărbune. Credeți că dacă trecem de la producția pe bază de cărbune la cea bazată pe energie nucleară este un lucru bun? Credeți că acest lucru ar putea fi acceptat de publicul larg? Și a doua întrebare, în strânsă legătură, cum credeți că ar putea energia europeană să se elibereze de dependența uh, geostrategică pe care o are față de Rusia. Și o ultimă întrebare, din nou în strânsă legătură cu realitățile finlandeze, dar nu doar. Rapid, vă rog, spune președintele. Da, care credeți că este viitorul producției de oțel în Europa, din nou din punct de vedere al schimbărilor climatice? Mulțumesc. Acum de la Socialiști Democrați, Seza Luena. Mulțumesc. Aș dori să mă concentrez pe nevoia de a lupta împotriva regreselor uh, ecologice. Cunoașteți ce se întâmplă probabil în Madrid. Au fost mai multe măsuri care au dus la rezultate foarte bune. S-a redus uh, reducerea emisiilor de um, oxizi de azot și a îmbunătățit sănătatea publică. Bun. În această comisie, sau mă rog, s-a vorbit și în um, uh, plenarea anterioară că nu există cordon sanitar împotriva uh, extremei drepte și practic ce s-a întâmplat a fost un regres la partea de măsuri care au îmbunătățit sănătatea publică. Deci ce se întâmplă? Când avem niște, niște măsuri care reduc poluarea, care îmbunătățesc sănătatea publică, să nu se poată anula, să nu se poată merge înapoi. Și vreau să închei cu folosirea apelor uh, reziduale în agricultură. Ce vreau să faceți și a spus și dumneavoastră că o să faceți, să ar fi să se ducă la uh, un bun sfârșit negocierile despre care ați vorbit și dumneavoastră anterior. Thank you. Uh, Mulțumim. Acum de la Renew, Suzana Suanis Perez. Mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezență am dori ca schimbările climatice și economia circulară să fie prioritare în această președinție. Ne bucur acest lucru. Și aș vrea să vă întreb ce măsuri concrete veți face pentru a garanta că economia circulară va deveni modus operandi în toate sectoarele și în toate lanțurile de valoare. Deci cum o să facem să avem o legătură mai strânsă în, între economia circulară și obiectivele noastre privind schimbările climatice. Și ați vorbit și în timpul intervenției dumneavoastră, Comisia Europeană a evaluat um, raportul cu măsurile din planul privind economia circulară și a identificat sectorul textilelor ca textilelor care reprezentând um, unul dintre sectoare unde este foarte mult de lucru, se folosesc foarte multe resurse, are un impact de mediu uh, foarte mare, dar uh, contează foarte mult și în economia europeană. Deci aș vrea să știu uh, care ar fi accentul pe care l-ați pune în acest sector, având în vedere că vrem să fim coerenți cu ODD-urile, dar și uh, să păstrăm o competitivitate a industriei europene. Mulțumesc foarte mult și mult succes în președinție! for ECR. Mulțumesc acum de la ECR, doamna Zbizniewska. Vă mulțumesc frumos. Am ascultat cu atenție tot ceea ce ne-ați spus. Ce m-a surprins pe mine? Faptul că ați spus semnul egal între emisii și absorpții și ceea ce trebuie să se întâmple în 2050. Nu e adevărat, probabil nu s-a interpretat corect. Doamnă ministru, industria în Europa e într-o situație tot mai dificilă. Putem să vedem cum există acum o, un transfer al industriei în afara Europei. În același timp, în Europa, intervi- apar pe piață produse care vin din state care nu au aceleași obiective de mediu cu ale noastre. În Uniunea Europeană, noi cumpărăm mărfuri din state în care amprenta de carbon este foarte mare. Ar trebui să avem o politică care să permită industriei europene să facă față concurenței. Eu vă mulțumesc pentru ceea ce ne spuneați despre o echitate socială și un schimbări societale corecte. Acea transformare egală e foarte importantă și și sărăcia energetică importantă. Să știți că dacă nu respectați regulile, ceilalți nu se poate să vorbească. Vă rog să respectați așadar timpul alocat. Eva Copac, acum de la PPE. Mm, Vă mulțumesc, doamnă ministru. Am citit programul de lucru al președinției finlandeze. Trebuie să vă spun că eu sprijin toate prioritățile pe care ni le-ați prezentat. Îmi voi face referire însă doar la una dintre ele. Negocierile legate de dependență în Uniunea Europeană. Și ceea ce doriți să faceți cu statul de drept. Eu sprijin lupta împotriva climă, schimbărilor climatice, dar sprijin și lupta împotriva încălcării statului de drept. Și mă gândesc să vă întreb cum veți pune în aplicare prioritățile președinției, astfel încât cetățenii să nu fie pedepsiți. Nu considerați că acordarea fondurilor trebuie să fie legată de statul de drept? Nu, ce considerați că se întâmplă cu banii care merg în stat în care statul de drept este încălcat? Cum va arăta legătura între aceste fonduri? Mulțumesc acum de la GUE, Michael Gues. Mulțumesc. În 2012 am văzut că 3 trilioane de dolari au mers către uh, țări uh, în curs de dezvoltare, ajutoare, investiții, împrumuturi. Și 5 trilioane au circulat de la sud la nord în același an. Nu putem să înfruntăm uh, schimbările climatice dacă acest sistem de exploatare a resurselor rămâne în vigoare pentru că avem uh, țări care sunt obișnuite să exploateze țări care lucrează ieftin și avem paradisuri fiscale, în loc să construim infrastructură locală care să ne protejeze împotriva catastrofelor climatice și să ajutăm pe cei care sunt nevoiți să plece de acasă pentru că nu mai pot să trăiască acolo din cauza condițiilor climatice. Nu credeți, doamne ministru, că ar trebui să avem o vedere atot cuprinzătoare aici la Parlament și vă veți opune acordului cu Mercosur, da sau nu? Pentru că e un dezastru pentru mediu, va duce la o despădurire a Amazonului și îi va dezavantaja pe cei fermieri mici care nu mai pot acum să producă mâncare sănătoasă. Mulțumesc! Ivan Sintici de la Neînscriși, ne, neafiliați. Ministrice, uh... Ministrice Mikonen, razgovarali smo... Doamna ministru Mikonen, ne-ați uh, vorbit despre schimbări climatice, biodiversitate, la acest schimb de vederi. Finlandezii sunt foarte mândri de pădurile lor. Eu însă aș vrea să vorbesc tocmai despre despădurire, pentru că în Croația avem acest fenomen și corupția din țara noastră se poate măsura prin despăduririle care au loc. Acolo pădurile sunt gestionate de o companie de stat și nu se lucrează pe termen lung. În Croația, 5 milioane de uh, metri cubi sunt uh, plantați, însă mult mai mult sunt tăiați. Raportul, din păcate, este defavorabil se exploatează cam 6 milioane de metri cubi. Poate cifrele astea nu înseamnă nimic. Ce vreau să vă spun este că cifrele uh, care arată plantarea sunt umflate, cele care reflectă tăierea nu. Despădurirea, practic, e sponsorizată și protejată de către guvern, de ministrul uh, de resort. Cum să punem capăt acestui fenomen? Mulțumesc! Mulțumesc, ne mai rămân șapte minute. Am uh, cinci vorbitori, poate că sunt mai multe întrebări, dar o să dau cuvântul la doar cinci vorbitori. Cu PP-ul încep. Domnul Bușoi a cerut cuvântul, însă nu-l văd în sală. Puteți să-l schimbați dacă doriți. Atunci, unul de la PP sau trei? Doar unul, dumneavoastră, vă rog. Spoštovana gospa ministrica, lepo vas pozdravljam. Sem iz... Stimată doamnă ministru, mă bucur foarte mult să vă văd aici. Eu sunt din Slovenia și pentru noi mediul este un lucru foarte important, mai ales uh, pentru zonele rurale. Mulți oameni din zonele noastre rurale se deplasează zilnic către zonele urbane sau chiar s-au mutat acolo, ceea ce înseamnă că asta duce la o creștere a emisiilor. Dacă tot ați vorbit de biodiversitate, noi ne dorim să o conservăm, pentru că e importantă, dar asta este un cost, deoarece înseamnă că fermierii pierd o sursă de venit, pentru că nu se mai pot uh, folosi de uh, iarbă, de pildă, sau de zonele verzi în același fel ca până acum. Și apoi, tehnologia, ecologizarea. Ce aveți de gând pentru a proteja zonele rurale și aveți fonduri alocate în acest Mulțumesc. Acum Maria Arena. Mulțumesc. 3500 de economiști americani au făcut un studiu care arată că dacă uh, includem în emisiile de CO2 și emisiile de consum, atunci, în Europa, emisiile de CO2 ar trebui să crească cu 30%. Doamna von der Leyen a venit cu o propunere uh, în uh, sensul impunerii unei taxe pe CO2 la graniță, care este o idee bună, dar care e în contradicție cu acordurile comerciale în vigoare. Ce veți face la președinție pentru a satisface concluziile economiștilor și în același timp pentru a nu încălca acordurile comerciale. Mulțumesc! Acum, de la grupul Renew, Nicolas de Fanuta. Madam Minister, uh, Mic- Domnul Ștefănuță. Doamnă ministru. Is coming. We saw... Doamnă ministru Miconen, vine vara și vine căldura. Vedem că în fiecare an se repetă povestea. Uh, în fiecare an, miniștrii noții din septembrie până în octombrie vin în Parlament și se referă la Fondul de Solidaritate, la Fondul de Protecție, la Mecanismul de Protecție Civilă. Țara mea a apelat de 18 ori la acest uh, mecanism de protecție civilă, în loc să ia măsuri care să prevină această nevoie. Întrebarea mea este așadar, cum facem pentru a implementa un sistem de prevenire a dezastrelor în Europa care să fie suficient de bine dotat cu resurse pentru a ne ajuta în cazul crizelor climatice pe care nu le putem aborda de unii singuri. Mulțumesc! Doamna Hautala de la Verzi. Mulțumesc. Am o întrebare în legătură cu uh, comunicarea Comisiei legată de despăduriri care urmează să fie publicată astăzi. Așa cum a spus Maria Arena, multe dintre emisiile noastre sunt importate. Finlanda a promis să facă un exercițiu de due diligence în ce privește lanțul de aprovizionare. Mi se pare un lucru absolut necesar dacă vrem să punem capăt despădurilor, schimbărilor climatice și încălcării drepturilor omului. Vă întreb, nu credeți că acest exercițiu e de interes pentru Consiliul de Mediu și nu pentru cel de Agricultură sau alt Consiliu? Pentru că chiar are legătură cu mediul înconjurător. Vă rog să puneți acest lucru pe agenda ministrilor de mediu. Mulțumesc. De la ICR, ultima întrebare, Doamna Zeliuscă. Doamnelor și domnilor, doamnă ministru, vă doresc să fiți foarte hotărâtă. De fapt, nu aveți șase luni, ci doar trei luni. Pentru că, ca să fim sinceri, ca să vorbim despre buget, trebuie să vorbim cu noua Comisie Europeană, iar aceștia, pe aceștia îi vom avea abia la sfârșitul lunii septembrie și asta cel mai devreme. Întrebarea mea. Aveți vreo idee despre cum ar trebui să arate bugetul și mă gândesc aici în cazul apei, gestionării apelor, bugetul pentru asemenea subiecte. Când vorbim despre economia circulară, aici trebuie să vedem lucrurile din perspective diferite. Nu vorbim doar despre utilizarea apei, ci și de consumatori. Ei sunt cei care plătesc prețul apei. Mulțumim. Aveți acum 5 minute ca să răspundeți la această rundă de întrebări. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări um, foarte bune, foarte diverse. O să încerc să le răspund pe rând. În ceea ce privește creșterea producției de energie, avem o serie de soluții și în Finlanda și mi-ar face plăcere să discutăm experiența Finlandei în politica energetică. Însă, acum reprezint Consiliul aici. Este însă adevărat că sectorul energetic are un rol cheie în îndeplinirea obiectivelor de climă, lucru valabil pentru toate statele. Ceea ce înseamnă că trebuie să găsim soluții care să ne ajute să eliminăm treptat uh, combustibilii fosili, dar și să asigurăm o tranziție pe termen scurt. Dacă ne uităm la soluțiile uh, finlandeze, energia nucleară nu sunt o soluție. N-am mai uh, nu mai construim. Am apucat să construim o centrală nucleară acum uh, câteva zeci de ani și tot n-am terminat-o. În ceea ce privește gestionarea apei. Finlanda vrea să ducă la bun sfârșit regulamentul astfel încât uh, să putem să-l adoptăm chiar uh, sub președinția noastră. E un obiectiv foarte important pe care îl avem. Doamna Solis Perez a întrebat cu privire la niște măsuri concrete uh, în ceea ce privește economia circulară. Aceasta sigur că reprezintă una dintre prioritățile Finlandei și dorim să contribuim uh, și um, la reducerea emisiilor și la protejarea biodiversității prin măsurile legate de um, economia circulară. Ne dăm seama de asemenea că industria textilelor uh, joacă un rol important pentru că oferă multe oportunități de reutilizare sau de utilizare mai durabilă a resurselor. astfel încât să ne asigurăm că impactul acestei industrie asupra mediului se reduce. Și în sfârșit, Doamna Vesnievska ne-a atras atenția asupra schimbărilor sau tranziției echitabile. A subliniat faptul că în regiuni diferite sunt uh, provocări diferite neutralitate, de neutralitatea climatică și Finlanda vrea să discute cu statele membre și să țină cont de faptul că punctele de plecare sunt diferite tranziția echitabilă reprezintă un obiectiv și toată lumea trebuie să fie inclusă. Este foarte important. Apoi, doamna Copaci a vorbit despre rolul statului de drept. E o chestiune foarte importantă, desigur, dar nu prea ține de portofoliul meu, deci nu pot eu să răspund la această întrebare. Pot să spun doar că este una dintre prioritățile noastre, este un subiect pe care îl găsim foarte important. Domnul Wallace a vorbit despre acordul cu Mercosur. Înțeleg perfect că efectele acestuia pot să reprezinte preocupări și am discutat și cu ministrul Lepa despre acest subiect. Este foarte important ca acordul să conțină un capitol despre dezvoltare durabilă trebuie să fie introdus în, în astfel de tratate mult mai bine decât în trecut și să se includă mereu principiul precauției când se iau uh, decizii asupra unor sectoare care au impact asupra mediului. Doamna Hautala a subliniat uh, despădurirea ca uh, un subiect deosebit de grav avem și o comunicare a Comisiei privind despăduririle care este prevăzută, este în plan. Se referă la despăduriri la nivel global și își propune o mai bună punere în aplicare a instrumentelor existente atât la nivel de Uniune Europeană și la nivel global. Uh, și pentru a lupta împotriva despăduririlor, uh, Finlanda este dispusă să uh, se implice pe deplin și să reacționeze la comunicarea Comisiei când va veni aceasta. O să, primim, o să privim de asemenea și din perspectiva biodiversității și a schimbărilor climatice. Și a mai fost o întrebare cu privire la modalitățile de a ne asigura că există o implicare globală în schimbările climatice și cum putem să ținem cont de acest lucru în acordurile comerciale. E cu siguranță adevărat că trebuie să lucrăm cu toții împreună, pentru că majoritatea emisiilor uh, de carbon provin din consum, din faptul că s-au produs niște bunuri undeva în afara Uniunii Europene și trebuie să um, facem tot ce se poate, astfel încât uh, impactul asupra mediului să fie luat în considerare la nivel global și să redirecționăm consumul din această perspectivă. Mulțumesc! Merci beaucoup. Vă mulțumesc foarte mult. Am ajuns la sfârșitul acestui uh, prim schimb de opinii de dimineață. Vă mulțumim, doamnă ministru, ne-am încadrat foarte bine în timp. Avem câteva minute de pauză înainte să trecem la al doilea schimb de opinii cu colega dumneavoastră, ministrul uh, finlandez al familiei și al serviciilor sociale. Vom vorbi despre sănătate. Ne întâlnim din nou peste 5 minute.